meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, vă salut la această reuniune comună a comisiilor AFET și ENVI. Colegul meu, domnul Lavia, este lângă mine. Am auzit că doamna Pietikainen este destul de aproape de cercul polar, e încă în Finlanda și de aceea astăzi din motive foarte serioase familiale, nu poate să fie astăzi aici. Ceea ce înțelegem, am înțeles că domnul Lize o să o reprezinte la dorința dânsei, dar fiind dat că dânsul nu poate să stea foarte mult cu noi, aș vrea să vă rog, domnule Lavia, să-i dăm cuvântul domnului Lize chiar la început în numele doamnei Pietikainen, Kainen, și nu aș vrea nici eu să mai vă țin acum cu o introducere, așa că îi dau cuvântul domnului Lize. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să o scuz pe doamna Kainen, care este responsabilă pentru acest raport din partea Comisiei Envi. Are o problemă destul de gravă în familie și de aceea nu a putut în această dimineață să plece la timp cu avionul, așa cum era prevăzut iar uh, în ceea ce privește regiunea arctică, o să pot eu să vă dau ultimele informații și să vă transmit poziția dânsei. Colaboratorii dânsei sunt aici și vor nota ceea ce discutăm aici, iar întrebările care vor fi puse în sală vor fi transmise către doamna Sirpa Pietikainen. Aș vrea să spun o frază în primul rând de la început. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros să fim aici la o reuniune comună a ENVI și Comisiei pentru Afaceri Externe deși, din păcate, nu suntem foarte reprezentați din ambele comisii, lipsind destul de multe persoane, sper totuși să reușim să găsim o soluție și să discutăm despre conferința pentru climă. Am spus, de fapt, de pe atunci că vrem să îmbinăm mai bine politica externă cu politica climatică și să încercăm să găsim cele mai bune rezultate posibile. Voi trece în engleză pentru că notele din partea doamnei Pietikainen sunt în engleză. Domnul Brock spune că ar trebui să fie în finlandeză, de fapt, da, sigur că da, spune domnul Lize. Eu nu vorbesc finlandeză, deci o să încerc să mă descurc cu engleza. În primul rând, doamna Pietikainen dorește să salute decizia comisiei de a găsi un echilibru în comunicarea sa din partea comisiei și din partea reprezentantului uh, în uh, domeniul politicii arctice pentru că consideră că această comunicare este o bază foarte bună pentru o nouă dimensiune arctică. În primul rând, dorește de asemenea și să mulțumesc Comisiei AFET și co-raportorului, domnului Pat, și sper că pronunț corect acest nume, și este recunoscătoare pentru cooperarea foarte bună de care s-au bucurat pe acest dosar. Interesul crescând al Americii în regiunea arctică este evident și de aceea ar trebui întărită și prezența Uniunii Europene acolo și din punct de vedere uman, de mediu, dar și al securității, pentru că această regiune are un impact foarte important asupra uh, multor aspecte care contează acum. Trebuie să încercăm să păstrăm provocările pe care le-am stabilit în cadrul politicii arctice. Există foarte multe provocări pentru că în domeniul climatic sunt schimbări foarte vizibile temperaturile sunt uh, din ce în ce mai calde și uh, se topește gheața care afectează ecosistemul mondial în creșterea nivelului apelor, de exemplu. Se schimbă de asemenea și componența uh, apelor și se creează foarte multe fenomene imprevizibile. Cheia pentru acțiunile climatice nu stă însă numai în mâna țărilor arctice, ci și în mâna tuturor celorlalte țări poluarea care a apărut în domeniul uh, regiunii arctice vine mai ales din Asia, din America de Nord și din uh, partea Europei. Și de aceea măsurile de reducere a emisiilor în Uniunea Europeană vor juca un rol foarte important și în reducerea schimbărilor climatice în Arctica. Dezvoltările, obiectivele de dezvoltare sustenabilă trebuie de asemenea să fie atinse, nu numai în ceea ce privește regiunea arctică, ci pentru că toate aceste țări uh, s-au angajat să atingă obiective, dar și pentru că Arctica, regiunea aceasta, are nevoie de o protecție superioară. Dezvoltarea sustenabilă este singura cale de dezvoltare care mai funcționează în regiunea arctică și de aceea politica arcticii trebuie să reflecte cerințele um, individuale pe care le avem în cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Aceasta în vederea prezervării mai bune a ecosistemelor. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și alte obiective prezintă un cadru important pentru a putea să nu mai acumulăm efecte negative care sunt accelerate de schimbările climatice. Natura vulnerabilă a regiunii arctice ar trebui să fie protejată de un, uh, o evaluare a impactului mult mai bună, care ar putea să ajute Uniunea Europeană de asemenea să acționeze mai responsabil atunci când folosește resursele care vin din uh, regiunea arctică. O îmbunătățire a acțiunilor în acest domeniu ar însemna o participare mai bună de asemenea a populațiilor indigene. Doamna Pietikainen propune ca Parlamentul European să își relanseze cererea din 2011 de a de a reduce folosirea combustibililor grei um, la vapoarele care navighează în zona arctică, un lucru care ar fi extrem de important și care aduce trei riscuri cu sine um, scurgerile, în al doilea rând afectarea comunităților costale, dar și uh, poluanți precum uh, carbonul negru sau alte elemente ar putea să aibă un uh, efect direct asupra zăpezii și gheții care se topește. SIRPA salută abordarea Comisiei care subliniază rolul Uniunii Europene în domeniul cercetării. Programele finanțate de către Uniunea Europeană au deja mai multe efecte pozitive care se pot vedea și speră că trebuie să fie menținute, să fie menținute și pe următoarea perioadă de finanțare. Trebuie să ne asigurăm de asemenea să avem o continuitate mai bună a proiectelor, iar Parlamentul a cerut crearea unui centru de informare pentru Africa pentru a putea contribui la această cerere. Iată deci ce m-a rugat Sirpa să vă prezint aici. își pare, îi pare foarte rău că nu a putut să fie aici și, și eu trebuie să plec la o altă întâlnire cât se poate de repede, însă, după cum spuneam, asistenta doamnei Piericainen este aici pentru ca să asculte toate întrebările pe care le aveți dumneavoastră pentru coraportor și este, desigur, foarte interesată să asculte contribuțiile din partea coraportoarei și raportorilor de la AFET și din partea altor colegi. Vă mulțumesc! Domnul Lavia. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc în primul rând domnului Brock și celorlalți membri care sunt astăzi aici. Salut cooperarea dintre cele două comisii pe subiectul acesta și faptul că raportul nostru se referă la o comunitate uh, mai largă, mă asigură că vom putea să îmbunătățim situația din zona arctică. Mă bucur să avem un schimb de opinii astăzi și eu cred că acum ar trebui să dăm mai departe cuvântul raportorilor din partea Comisiei AFET. Domnul Pet, vă rog. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. După cum știm cu toții, importanța geopolitică a regiunii arctice este din ce în ce mai mare efectele schimbărilor climatice și concurența crescândă pentru accesul la resursele naturale din Arctică sau um, o creștere a activităților economice au adus foarte multe oportunități, dar și riscuri pentru această regiune, ceea ce înseamnă provocări pentru securitate, transformarea activităților uh, umane în această regiune. Arctica a fost o lungă perioadă o zonă de cooperare internațională și a rămas o regiune de cooperare cu tensiuni foarte scăzute în lume și vrem ca ea să rămână astfel și pe viitor. Vrem ca zona arctică să rămână o zonă cu tensiuni scăzute, pentru că există un cadru juridic, legislativ foarte clar care se aplică și se aplică și la aspecte de suveranitate. Uniunea Europeană este implicată deja de mult timp uh, pe bază geografică, istorică și economică în regiunea arctică Trei state membre, Danemarca, Finlanda și Suedia, sunt uh, membre cu drepturi de pline ale Consiliului Arctic și ale, celelalte țări sunt observatori. Uniunea Europeană are un statut de observator uh, în așteptare în Consiliul Arctic, iar uh, dar este în același timp un lider în regiunea aceasta și de aceea cred că merită să devină un observator în Consiliu. Uniunea Europeană a îmbunătățit politicile sale în regiunea arctică de mult. Avem o comunicare comună din partea Comisiei și o strategie globală care se referă și la aspectele de securitate în regiunea arctică. Dezvoltările geopolitice în regiunea arctică afectează de asemenea și situația securității în Europa de Nord, dar și în general în lume. Există nevoia de a evita uh, Uh, militarizarea acestei zone, iar raportul dorește să sublinieze nevoia de o politică internă mai coerentă și externă, o strategie pentru zona arctică și un plan de acțiuni pentru implicarea Uniunii în această regiune, ținând cont în ele de toate aspectele. Aceasta se poate vedea și din faptul că toate statele membre în zona arctică au uh, o strategie proprie națională pentru Arctică Uniunea Europeană are o capacitate de a contribui în multe feluri la rezoluția unor, la rezolvarea unor uh, provocări uh, în zonă și o prevenire a conflictelor și de aceea prin parteneriate între statele membre trebuie create mecanisme de securitate, dar și trebuie uh, să se îmbunătățească capacitățile de combatere a crizelor și uh, îmbunătățită și infrastructura. Raportul cere o politică sustenabilă în regiunea arctică și atrage atenția asupra faptului că Uniunea Europeană consideră că respectarea dreptului internațional este esențială în regiunea aceasta și acordă un rol esențial Uniunii în promovarea unor acorduri multilaterale și a unor reguli uh, la nivel internațional. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei Sirpa Pieticainen de la Envi, dar cu siguranță munca noastră nu se oprește aici și sper să ajungă la o concluzie pozitivă la plenară la începutul anului viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnul Donjon are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Michael Galler, este raportorul din umbră pe acest proiect, dar se scuză pentru că nu poate fi aici astăzi, pentru că trebuie să participe la o conferință pe politica de securitate și de apărare. Aș vrea de aceea să reiau în engleză punctele pe care ni le-a lăsat. În momentul de față nu există amenințări iminente care să ne pună în pericol stabilitatea zonei arctice, Spre deosebire de alte regiuni la limitele Uniunii Europene, această regiune a rămas o zonă de pace și de cooperare exemplară între state și între state și actori internaționali. Politica Uniunii la nivel internațional pune accentul pe aspectele de mediu și de dezvoltare, dar și pe interesul de cercetare al zonei. Uniunea Europeană este conștientă de potențialul economic și de implicațiile politice pe care le aduc cu sine uh, apele fără gheață din această zonă. Comunicarea Comisiei nu a fost suficientă în ceea ce privește politica integrată a Uniunii și politica arctică a statelor membre, dar și a statelor asociate, Norvegia și Islanda, și trebuie să pună mai bine în evidență noile e, uh, inițiative. Consiliul și Parlamentul ar trebui să se gândească la propunerea de a crea un grup de lucru pe aspecte ținând de regiunea arctică și cooperare în zona nordică, dar și o, o um, cooperare arctică-nordică. Un rol mai important al Uniunii Europene în Consiliul Arctic ar fi uh, um, o oglindă mai bună a implicării Uniunii în această regiune. Din 2012, Parlamentul European a subliniat de mai multe ori nevoia de vigilență, în ceea ce privește resursele din zona aceasta și de politicile legate de dinamicile aferente. Este nevoie de aceea de uh, o implicare a tuturor statelor care participă la Consiliul Arctic pentru a evita un conflict între resurse și pentru ca să nu existe o escaladare la nivel uh, militar, ci este nevoie mai degrabă de o soluție alternativă. Alineatele 6 și 7 din raportul nostru nu trebuie să fie susținute. De asemenea, nu este suficient elaborarea subiectului de evaluare a impactului pe mediu. Există deja o procedură pe care, care implică statele participante la Consiliul Arctic și de aceea considerăm că procedura actuală este discriminatorie. E nevoie de mai multă acțiuni și la aliniatul 2 având în vedere cadrul uh, juridic existent și exploatarea economică a resurselor din zona arctică, mi se pare nerealist să se considere voința politică suficientă acum pentru limitarea activităților umane numai la nivel uh, cer al cercetării. Vor fi înaintate amendamente în acest sens din partea PP-ului. Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult, doamna Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult. Îmi dau seama că nu există o interpretare în daneză. Deci eu mi-am făcut notițe în daneză, îmi cer scuze, va trebui să vorbesc în engleză, poate că uh, nu voi uh, reuși să transmit tot ce doream. Mulțumesc pentru acest uh, proiect de raport, care este o foarte bună bază de lucru și sper că vom putea fi de acord în legătură cu o serie întreagă de subiecte. Eu uh, în calitate de raportor din umbră în Comisia Envi, mă voi axa în principal pe problemele legate de protecția mediului înconjurător, dar uh, este uh, limpede că uh, Arctica trebuie să fie o regiune în în care să protejăm mediul înconjurător uh, mai bine. Este ceea ce se numește low tension area, o regiune care permite acest lucru. Și cred că poate să am putea aduce unele precizări în raport în legătură cu tot ce este specific problemei arcticii, să uh, tratăm și uh, specificul populației indigene din zona Arcticii. Iar în ce privește problemele de mediu din acest raport, voi înainta câteva amendamente pentru a ă, aduce formulări ceva mai precise referitoare la protecția mediului și la protecția grupurilor ă, de populații indigene. Mulțumesc foarte mult. Doamna Fotiga. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportoare din umbră din partea grupului ECR în Comisia AFET și eu doresc să îi felicit pe cei doi coraportori pentru un proiect uh, care este foarte reușit, uh, un document uh, elaborat cu mediculozitate și apreciez și uh, partea, uh, contribuția din partea Comisiei Envi, dar și uh, cea specifică FED în legătură cu problemele de securitate și cu tensiunile care sunt menționate în acest raport din perspectiva securității. Insist mai ales asupra prevederii de a avea um, în această zonă uh, o zonă fără tensiuni uh, militare, fără. Uh, au existat schimbări geopolitice, inclusiv în regiunea Arcticii și în relațiile internaționale vis-a-vis -vis de Arctica. Din nefericire, în contradicție cu uh, ceea ce uh, uh, prevăd documentele noastre și chiar în ce privește sistemul dreptului internațional. De aceea doresc să-mi exprim preocuparea în legătură cu tendința de militarizare a acestei regiuni și mai ales prin politicile Federației Ruse vis-a-vis -vis de zona Arcticii. Deci uh, au uh, existat, din acest punct de vedere, modificări funcționale în armata rusă vis-a-vis -vis de această regiune. Și este o chestiune deosebit de importantă să menținem cooperarea pașnică în toate regiunile și în toate domeniile uh, care țin de colaborarea în zona Arcticii. Uh, și fie că este vorba de Consiliul Arcticii, fie că este vorba de uh, Marea uh, Barents sau de alte zone din această regiune, pentru că trebuie inclusiv să respectăm drepturile populației indigene și toate prevederile Uh, internaționale care conțin prevederi legale uh, trebuie să fie respectate. Sunt de importanță deosebită. Există un apel de uh, a acorda Uniunii Europene un rol consolidat și doresc și eu să subliniez tradiția statutului de observator al anumitor state vis-a-vis -vis de această regiune. Ar însemna o contribuție însemnată în acest subiect. Este important să existe un schimb de informații constante în interiorul statelor membre ale Consiliului Arctic și, la rândul nostru, trebuie să valorificăm experiența statelor membre ale Uniunii Europene care au statutul de observator pentru această regiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Iatenmachi. Thanks. Mulțumesc! Voi vorbi în finlandeză, pentru că Elmar Brock uh, a și menționat posibilitatea de a folosi această limbă. Kiitän mietinnön laatioita hyvästä luonnoksesta. Mulțumesc și eu raportorilor pentru un proiect de uh, raport foarte reușit. Există un accent care trebuie pus pe protecția mediului în acest raport și eu susțin călduros demersurile în acest sens. Dar, la rândul meu, voi propune câteva amendamente și câteva completări. Înainte de toate, aș dori să spun că este un element pozitiv că acum investim în zona Arcticii Europene. Politicile noastre și politicile Comisiei anterior s-au concentrat pe zonele arcticii care sunt în afara uh, regiunii europene. Mă bucură faptul că acum Comisia are în vedere și zonele arctice din interiorul uh, Uniunii Europene. Și cooperarea în regiunea Arcticii este de înaltă calitate, este o cooperare care se derulează foarte bine. Toți uh, actorii uh, angajați în acest sens uh, performează foarte bine. Și având în vedere această preocupare, cred că dacă ne gândim la modul în care formulăm prevederile în acest raport, trebuie să uh, încercăm să descurajăm orice uh, tensiune în această uh, regiune. Trebuie să observăm din acest punct de vedere evoluțiile. Ceea ce este comun regiunilor arctice sunt uh, zone uh, cu uh, o populație care nu este uh, nicăieri foarte densă și cred că regiunile de nord uh, ar trebui să fie cuprinse în proiectele TNT și Uniunea Europeană ar trebui să investească în proiectele de infrastructură în regiunea Arcticii. Cu alte cuvinte, problemele de mediu sunt importante, dar și problemele legate de dezvoltarea infrastructurii sunt deopotrivă de importante. Cred că dimensiunea politicilor pentru nordul Europei ar trebui să fie avută în vedere. Transportul, parteneriatul uh, logistic uh, s-au dovedit a fi uh, demersuri de succes și trebuie să le continuăm pe viitor. Dar trebuie să ne îngrijim, uh, să dispunem de resursele necesare pentru ca uh, oamenii să poată să uh, continue să trăiască în condiții bune în regiunea Arcticii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Valero! Tack så mycket. Eh, mulțumesc. Cred că uneori nu știm foarte bine ce înseamnă eh, și ce cuprinde zona Arcticii. Noi care provenim din statele din nordul Europei știm uh, că uh, chiar o parte din țările noastre fac parte din uh, regiunea Arcticii. Nu este vorba doar de ape înghețate. Deci uh, există sigur unele semne de întrebare legate de modul în care uh, înțelegem regiunea Arcticii. Uh, Arctica mm, înseamnă și uh, teritorii la nord de cercul polar, dar și acolo trăiesc oameni și au nevoie de o bună structură de comunicații pentru că sunt de fapt în nordul Europei. Dar în uh, legătură cu ideile mele vis-a-vis -vis de Arctica, trebuie să protejăm această regiune vis-a-vis -vis de uh, orice exploatare pentru că acum există uh, uh, riscul, prin topirea uh, uh, gheții, să fie valorificată această regiune și în alt mod decât s-a procedat până acum dar este o regiune care până la urmă interesează întreaga omenire în contextul schimbărilor climatice pentru că în urma schimbărilor climatice au apărut și noi trasee navigabile, dar și noi pericole legate de riscul topirii ghețarilor. Și acest risc crește de la un an la altul, pentru că gheața se topește tot mai repede. Cu câteva decenii în urmă um, exista o strat de gheață uh, care uh, se topea foarte lent, acum fenomenul uh, proliferează, iar cei care nu doresc să recunoască acest fenomen spun că iarna oricum uh, se produce un nou îngheț, dar uh, acest uh, fenomen este din ce în ce mai puțin pronunțat și, de fapt, tot stratul de gheață este din ce în ce mai subțire. De fapt, toate eh, proiectele noastre vis-a-vis -vis de Arctica trebuie să, să poată să se transforme în realitate, trebuie să existe un moratoriu vis-a-vis -vis de uh, încercările de uh, exploatare uh, a resurselor arctici. Trebuie să existe același tip de moratoriu ca și în Antarctica. Uh, inspecțiunile de pildă pentru depistarea zăcămintelor de petrol ar trebui să fie interzise, pentru că știm ce se întâmplă cu acest tip de foraj. Um, au uh, existat eșecuri. Deci, de câte ori încercăm să impunem un moratoriu, ni se spune că în clipa de față n-ar fi rentabil să existe uh, forări în Arctica. Bun, acum Poate că nu, dar într-un viitor apropiat poate că ar deveni rentabile asemenea uh, activități de foraj. Și tocmai de aceea eu insist pentru uh, a impune un moratoriu care să interzică acest tip de activitate. Uh, noi în Parlamentul European trebuie să protejăm în primul rând Arctica, trebuie să combatem schimbările climatice și să facem ceva și vis-a-vis de posibilele efecte ale schimbărilor climatice, vis-a-vis de creșterea nivelului mării, protecția mediului înconjurător trebuie să fie prioritar vis-a-vis -vis de interesele marilor corporații. Mulțumesc! domnul Castal. Grazie, președinte. Cum am observat anche... Mulțumesc, domnule președinte. După cum au zis și alți colegi care au intervenit înaintea mea, regiunea arctică ne obligă să ne confruntăm cu două provocări esențiale în momentul de față, având în vedere bogăția resurselor care sunt extrem de clar prezente în această parte a lumii, Uh, și care devine o parte importantă geopolitic și din punct de vedere al diplomației, este clar că, de exemplu, 13% dintre, din petrolul uh, descoperit și 30% din gazul natural, dar și alte resurse se găsesc acolo. Um, acesta aduce însă la riscul unei exploatări a zonei și, pe de altă parte, și uh, de un risc al tensiunilor în această regiune. Așa că am dori să se respecte complet dreptul internațional, dar mai ales să se mențină statutul actual de pace și de cooperare, evitând o cursă a armamentelor um, din partea tuturor actorilor geopolitici care sunt interesați de regiune. În același timp, însă, această zonă ne confruntă cu problema daunelor de mediu care ar putea să fie, la care ar putea fi supus un astfel de ecosistem unic, uh, și, uh, deci, uh, daunele pe care le-ar putea uh, suferi populațiile indigene și nu trebuie să uităm aceste populații. Din acest motiv, trebuie să ținem cont și de faptul că din ce în ce mai interesantă devine această exploatare a zonei de nord și din partea unor actori de la nordul, din nordul Europei, trebuie să ținem cont de Uh, faptul că, deși există rute mai scurte, uh, care cu 12 zile mai scurte, ar trebui să ținem cont de toate lucrurile pe care le păstram și le conservam până acum și din punct de vedere economic, dar nu numai ar fi contradictoriu din partea noastră, pe de o parte, să ne plângem de încălzirea climatică și pe de, ă, încălzirea climatică și pe de altă parte să avem o poziție ambiguă față de uh, unele acțiuni care duc la schimbări climatice. Și mă uit la anumite aliniate din rezoluție în care se vorbește despre susținerea financiară a, și a infrastructurilor din această zonă. Vrem tocmai să se clarifice uh, aceste cerințe și anume că nu e vorba de infrastructuri uh, decât de cercetare sau uh, cu scop științific. Nu am vrea să se treacă, să se intre pe ușița acestor infrastructuri pentru a crea alt tip de infrastructuri pentru exploatări petrolifere sau de explorări sau alte administrative, alte activități administrative. Considerăm deci că ar fi extrem de important ca să evităm uh, lansarea unor tensiuni între actorii implicați, să avem un moratoriu, mai ales pentru următorii ani, cu speranța să se găsească un model uh, ecosustenabil care să mizeze pe regenerabile, așa cum uh, au cerut-o și alții. Cerem nu uh, reducerea, ci eliminarea completă a carbonului negru sau a altor tipuri de resurse și uh, Uh, popsuri care, de exemplu, se folosesc în zona nordică, în zona arctică, pentru că acestea sunt foarte uh, negative pentru mediu, așa cum o să cerem și doamnei înalt reprezentant și comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum dau cuvântul doamnei Iaconsari. <clears throat> Mulțumesc. Eu sunt raportoare din umbră din partea grupului S și D în Comisia AFET. Ca antevorbitorii, um, consider și eu că acest proiect de raport este echilibrat. S-a uh, spus în repetate rânduri că trebuie să existe o cooperare în regiunea Arcticii care să uh, funcționeze corespunzător și să recunoaștem și activitatea de cooperare care s-a desfășurat până acum, pentru că există uh, Consiliul Arctic care a desfășurat o activitate excelentă și rezultatele acestei cooperări sunt excelente. Ceea ce lipsește în clipa de față este crearea de parteneriate când avem în vedere dimensiunea nordică. Trebuie să existe parteneriate între Consiliul Arcticii și uh, politica dimensiunii uh, dimensiunea politicii noastre pentru nordul Europei. Pentru că dacă ne gândim la faptul că Islanda, Canada au statut de observator în cadrul acestei cooperări, putem imagina și acest tip de parteneriat. Și rolul Rusiei este descris într-o manieră echilibrată în acest proiect de raport. au existat colegi care au vorbit despre necesitatea impunerii unui moratoriu. Dacă discutăm cu localnicii, cred că această idee de a impune un moratoriu este dezagreată de ei, consideră uh, de-a dreptul uh, o trăvitoare pentru uh, perspectivele lor. Trebuie să valorificăm resursele naționale, respectând dreptul populației indigene. Vorbim acum despre o zonă care este o regiune locuită uh, spre deosebire de uh, Antarctica de la Polul Sud. Deci este nevoie de finanțarea unor tipuri de investiții investiții uh, care să stimuleze uh, infrastructura și în același timp să permită valorificarea resurselor uh, naturale într-o manieră durabilă. Zona Arcticii face parte din piața internă a Uniunii Europene și este nevoie de finanțare internațională pentru tehnologia informațională, pentru extinderea căilor ferate, uh, pentru uh, transportul rutier. Toate sunt uh, probleme importante și dacă ne gândim la toate provocările de acest tip, este nevoie și de o dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Cred că ceea ce se spune la aliniatele 6 și 7 sunt problematice. Intenția este bună. Da, ne dorim uh, analize obligatorii uh, privind starea mediului înconjurător. Dar statele care uh, uh, fac parte din zona Arcticii uh, derulează deja asemenea investigații. Nu cred că este cazul ca noi să dăm lecții acum canadienilor în legătură cu modul în care trebuie să deruleze asemenea uh, analize uh, de mediu. Uniunea Europeană nu este un fel de uh, Big Brother care să dicteze altor state din alte regiuni geografice uh, ce să facă. Din acest punct de vedere, dacă vorbim despre uh, responsabilitatea corporatistă în afaceri, cred că am putea, bazându-ne pe aceste cerințe, să creăm garanția că activitatea celor care se implică uh, în această regiune să fie una corectă. Cu, o vreme, eh, cu câtva timp în urmă a avut loc o întâlnire a parlamentarilor din zona Arcticii care au eh, propus un index al responsabilității eh, corporatiste și eu cred că putem promova această idee chiar și în acest raport. Toți raportorii și raportorii din umbră au vorbit despre implicarea localnicilor în dezvoltarea regiunii arctice. Și din moment ce Uh, populația Sami este uh, singurul uh, grup etnic care face parte din regiunea Arcticii și din Uniunea Europeană, ar putea să colaboreze pentru a ne apropia mai mult de localnici. Dar noi am promovat această idee în Parlament când am vorbit despre stabilirea unui uh, info uh, center dintre Uniunea Europeană și Arctica. M-aș opri aici. Mulțumesc, domnul Dorfman. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. și mulțumesc celor doi coraportori. Vorbim despre uh, mediul din regiunea Arcticii și cred că trebuie să facem față unor uh, provocări privind uh, schimbările climatice. Și am discutat uh, încă de multă vreme cu multe alte state arctice, Canada, Danemarca, Finlanda, Estonia, Rusia, Finlanda, despre ceea ce trebuie făcut în cadrul cooperării în regiunea arctice și la COP21 la Paris s-a vorbit despre asta. Trebuie să respectăm deciziile luate, dar trebuie să venim și în ajutorarea localnicilor. Arctica nu trebuie să se transforme într-un parc natural. Trebuie să vedem cum putem să uh, derulăm și uh, afaceri în această regiune. Uh, trebuie să uh, vedem dacă este posibil să, respectând prevederile conferinței de la Paris COP21, să dezvoltăm afacerile. Sigur că putem valorifica și noile uh, căi navigabile care uh, au apărut, dar Uh, evident, uh, protejând uh, această regiune aflată în pericol datorită schimbărilor climatice. Trebuie ca împreună cu vecinii noștri din zona Arcticii, cum este Rusia, de pildă, să colaborăm. Regiunea nordică a fost o regiune care în proiectele noastre de cooperare a fost cuprinsă și trebuie să continuăm să ne concentrăm pe aceste regiuni care sunt esențiale pentru Arctica și care sunt de interes pentru noi. Având în vedere aceste cerințe, ne gândim și la marele potențial economic pe care Arctica îl oferă, dar trebuie să rămână o zonă pașnică, o zonă a cooperării globale și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să intervin în această dezbatere. Mulțumesc, domnul Schleck. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să-i felicit pe colegii noștri, pe ambii raportori, doamna Pietecaină, domnul Pet, pentru acest raport foarte echilibrat. Și din perspectiva comisiei, și uh, din perspectiva proiectului de raport pe care îl discutăm astăzi, sunt luate în serios uh, schimbările climatice, uh, mai ales faptul că schimbările climatice din regiunea Arctice evoluează poate mai rapid decât oriunde în restul lumii. Deci uh, trebuie să ne uh, dorim o dezvoltare durabilă și această regiune și uh, să avem în vedere că dezvoltarea durabilă de Arcticii trebuie să aibă în vedere stimularea activității uh, locale a grupurilor indigene, dar și protecția mediului înconjurător. Trebuie să-i ascultăm pe localnici, să uh, uh, le permitem să își prezinte punctul de vedere. Iar în ce privește dezvoltarea regiunii arctice, trebuie să creăm garanții că dezvoltarea din diversele sectoare va fi una durabilă și că drepturile, cultura și uh, ecosistemul fragil uh, nu vor fi protejate. Trebuie să încercăm să evităm deteriorarea acestei regiuni vulnerabile și trebuie să fie promovat nivelul cel mai ridicat al biodiversității, pentru că este esențial pentru supraviețuirea Arcticii. Să acționăm în acest sens și nu în ultimul rând, identificarea unor pungi de petrol poate constitui un pericol pentru această regiune. Deci, dacă ne vom gândi la activități de foraj și de transport de petrol, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță de plină. Mulțumesc, domnul Schaffhausen. Mulțumesc. Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă peste tot, pe toate planurile și pentru a o face trebuie să aducă ceva în plus. Și eu mă întreb care este utilitatea Uniunii Europene, pentru că există deja un Consiliu al Articului, unde sunt prezente Danemarca, Finlanda și Suedia și uh, 8 membri, precum alți observatori, precum Franța, Germania, Italia, uh, țările de jos, Polonia, Spania și Regatul Unit. Și atunci mă întreb ce aduce în plus Uniunea Europeană într-o astfel de structură politică în care participă deja țările interesate plus marile puteri europene. Îmi pun de asemenea întrebări și în legătură cu interesul strategic al Uniunii, pentru că Chiar dacă textul este echilibrat, știu care este interesul strategic când vorbim de Rusia, pentru că dacă vorbim deseori de interesul strategic al Uniunii, deocamdată e vorba de uh, pregătirea uh, conflictelor sau de uh, atâțarea lor și nu de o atitudine pașnică. Deci, uh, nu știu dacă aceasta se datorează uh, raportorului din umbră sau analizei care s-a făcut în legătură cu inutilitatea sau nu a Uniunii Europene într-un astfel de acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă, dacă nu, putem da cuvântul Comisiei, domnul Felix Lendeman, din partea Digimare. Mare. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm această reuniune comună a comisiilor AFET și ENVI și salutăm faptul că aveți o dezbatere comună și, de asemenea, proiectul de raport uh, pe care l-am văzut. După cum știți, uh, uh, comunicarea comună între înaltul reprezentant și comisie a făcut eforturi pentru a ține cont de activitățile diverselor servicii ale Comisiei și ale uh, Serviciului de Acțiune Externă. Printre acestea, aș sublinia dialogul cu comunitățile indigene și uh, înființarea uh, participanților la Consiliul Articului pentru a uh, găsi și noi surse de finanțare pentru zona arctică. Suntem acum pe punctul de a înființa acest forum. Avem niște consultări în curs, așteptăm rezultatele și dorim să organizăm un eveniment la nivel înalt la care să participe și în altul reprezentant, doamna uh, Mogherini, domnul comisar Vela și uh, ministrii de externe în contextul președinției finlandeze al Consiliului Arcticului în primăvara anului viitor. Aș face, dacă îmi permiteți, și câteva comentarii legate de propunerile din acest proiect de raport. În primul rând, Comisia a dorit să primească uh, mai multe informații în legătură cu acest uh, centru de informare al articului care a fost propus, pentru că ideea unei surse de finanțare durabilă pentru acest uh, centru este una uh, problematică, deci va trebui să o analizăm alături de Parlamentul European și, pe de altă parte, încercăm prin forumul de dezbatere să vedem cum se poate distribui informația. Avem deja o pagină pe internet în care sunt prezentate și activitățile în curs, tocmai pentru ca această informație în legătură cu zona Arcticului să fie disponibilă și utilizabilă și proiectele de cercetare care sunt în curs, care au fost incluse și ele. Pe de altă parte, în legătură cu aliniatele 6 și 7 avem întrebări, uh, studiul de impact uh, asupra zonei Arcticului, pentru că există o procedură foarte clară în ceea ce privește studiul de impact pentru chestiuni de mediu, uh, care sunt obligatorii în astfel de cazuri. Deci ne întrebăm dacă o astfel de evaluare întărită ar aduce ceva în plus sau nu și care ar fi consecințele sale de exemplu din punctul de vedere al concurenței sau al tratamentului egal între regiuni. Am notat uh, cu foarte mare interes și comentariile care s-au făcut în sală astăzi. N-aș vrea să îmbuzez prea mult de timpul dumneavoastră și aș vrea să aibă ocazia și Serviciul de Acțiune Externă să se pronunțe. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum din partea SEAE, domnul Cevici. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi salutăm acest proiect de raport al Parlamentului European. Ați făcut deja foarte multe din 2008 până acum și există un angajament comun între instituțiile europene care este foarte important pe această temă. Comunicarea comună, bineînțeles, nu este exhaustivă, nu acoperă toate chestiunile uh, referitoare la zona Arcticului, de există chestiunile de securitate uh, în, nu sunt acoperite în întregime, dar ele se reflectă în strategia globală a UE, așa cum s-a spus aici. Totuși, comunicarea comună este uh, extensivă în ceea ce privește elementele cheie care au fost menționate astăzi, schimbarea uh, climatică, protecția mediului, dezvoltarea durabilă și cooperarea internațională. Și între aceste domenii am subliniat rolul important al inovării și al cercetării științifice. De asemenea, este important să îi implicăm pe cei care locuiesc în zona Arcticului, inclusiv comunitățile indigene și am remarcat că proiectul de raport uh, susține un astfel, punct de, un astfel de punct de vedere. Așa cum arăta și colegul de la Comisia Europeană, aș vrea să adresez aici o întrebare referitoare la alineatul 6 și 7 din raport, pentru că este o inițiativă interesantă, importantă și uh, serviciul nostru va urmări îndeaproape dezbaterea dumneavoastră pentru a vedea care sunt consecințele unei astfel de propuneri. Per ansamblu, însă, încurajarea pe care o oferiți uh, pentru a avea un angajament uh, la nivelul unor acorduri, acorduri multilaterale este un lucru care se reflectă și în comunicarea comună și încurajarea în ceea ce privește știința și cercetarea în zona arctică. Aceasta întărește, practic, mesajul pe care îl transmite UE în acest context. Și vedem aici că există un adevărat uh, element, uh, o valoare suplimentară oferită de uh, proiectele europene, cum ar fi cele din Orizont 2020 sau altele în zona arctică. În încheiere aș dori să spun de asemenea că aș saluta și o referință la dimensiunea nordică, un lucru care a fost menționat de câțiva dintre europarlamentari astăzi. Este o dimensiune importantă, uh, o politică la care participă UE, Rusia, Norvegia și Islanda. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum, în încheierea dezbaterii, dau cuvântul raportorului, domnul Paet. Vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii și aștept amendamentele dumneavoastră, după care, alături de uh, coraportori, uh, doamna Kainan și ceilalți raportori din umbră, vom încerca să ținem cont de toate aceste amendamente pentru a ajunge la o poziție echilibrată și pentru a menține obiectivul principal al acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere atât de interesantă și v-aș reaminti care este termenul pentru depunerea amendamentelor. 10 uh, noiembrie la orele 12 Analiza amendamentelor va avea loc pe 12 ianuarie și votul comun la Comisia Envi și AFET pe 31 ianuarie. Și acum, pentru încheierea acestei ședințe comune, dau cuvântul domnului Broc. Mulțumesc, stimate coleg. Cred că avem o bază foarte bună. Dacă am înțeles bine din discuție, nu există probleme serioase și acesta este un lucru extrem de important pentru mediu. E bine să avem unitate și păreri comune pe mediu și climă și eu zic că atunci când este așa, este așa, în interesul tuturor, trebuie să o și facem cunoscută această situație. Mă bucur că am putut ajunge la o poziție comună și vă mulțumesc.